perché... Sì. Per favore, colleghi. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Aș vrea să îi rog și pe reprezentanții presei, pe fotografi, să ne dea cale liberă înspre sală. Avem o zi foarte plină astăzi, timpul este foarte strict alocat, este o zi importantă, plină de semnificație și nu ne putem permite să mai prelungim așteptarea pentru cei care nu au fost punctuali. Doresc să o salut pe doamna Ashton, vicepreședinte înalt reprezentant, pentru punctualitatea strictă cu care a sosit astăzi aici la ora 3. Doamna Ashton este aici, în această comisie, pentru a treia oară și astăzi, prin prezența domniei sale, subliniază importanța pe care o alocăm cu toții subiectului care va fi discutat astăzi, și anume înființarea Serviciului European de Acțiune Externă. Acest raport trebuie să fie reluat în mod frecvent, aceste vizite trebuie reluate în mod frecvent, pentru că, așa cum am mai spus de multe ori, am avut aici audierea doamnei vicepreședinte și Parlamentul dorește să își exercite îndatoririle cu coerență și cu corectitudine. Dorește să contribuie la orientările strategice ale Serviciului European de Acțiune Externă și dorim ca astăzi, sperăm ca astăzi să fie prezentate niște competențe clare și o arhitectură concretă acestui serviciu serviciu. Avem ocazia de a stabili dacă în această propunere, care va fi prezentată de doamna vicepreședinte, se iau în considerare și prerogativele Parlamentului și capacitățile sale de control democratic care îi sunt conferite prin tratat. La această întâlnire, în mod întemeiat, au fost uh, invitați nu doar membrii Comisiei noastre, ci și reprezentanții Comisiei de Afaceri Constituționale, Buget, Juridică, Controlul Bugetului, Dezvoltare, Comerț Internațional și Drepturile Femeii. Spun acest lucru ca să nu trebuiască să mă scuz de fiecare dată. Trebuie să mă înțelegeți că va trebui să respect foarte strict lista de intervenții în care avem niște uh, intervale de intervenție foarte strict alocate și de aceea îmi cer scuze, dar dacă nu respectați timpul alocat, va trebui să vă întrerup. Poate chiar în momentul în care exprimați concluziile intervenției, dacă va fi nevoie. În partea a doua a întâlnirii noastre avem 20-25 de minute care vor fi alocate prezentării referitoare la întâlnirea Consiliului de Afaceri Externe care a avut loc ieri. Acestea sunt cele două subiecte pe care le vom discuta astăzi. Cred că am reușit să dau deja toate indicațiile necesare pentru a ne putea derula în bună regulă întâlnirea și dau cuvântul acum doamnei înalte reprezentante și vicepreședinte, doamna Ashton. Vă rog. Stimat președinte, stimați membri, vă mulțumesc foarte mult. Este o plăcere să fiu din nou alături de Comisia pentru Afaceri Externe și să pot uh, să duc cu dumneavoastră această discuție importantă cu privire la înființarea Serviciului European de Acțiune Externă. Așa cum a spus domnul președintele, domnul președinte, la finele întâlnirii vom petrece câteva minute în care vă voi povesti despre întâlnirea Consiliului de Afaceri Externe. Serviciul de afaceri externe este un subiect care a fost discutat în sesiunea comună ieri între Consiliul de Afaceri Externe și cel pentru afaceri generale. Cu două săptămâni în urmă, în cadrul plenarului, am avut dezbaterea generală privind afacerile externe în Strasburg și, domnule președinte, vreau să vă felicit pentru sprijinul copleșitor pe care l-ați primit cu privire la PESC pe durata votului. După cum am spus în cadrul acelei dezbateri, înființarea serviciului de acțiune externe este o mare oportunitate pentru Europa. Am descris-o ca o ocazie care apare odată la o generație oportunitatea de a construi ceva care reunește toate instrumentele angajamentelor noastre, instrumente economice și politice, instrumente de dezvoltare și gestionare a crizei și de sprijin a unei strategii politice unice. Cuvintele cheie sunt maximizarea sinergiilor, evitarea procedurilor greoaie și consolidarea impactului nostru colectiv, mai ales pe teren. Cred că motivul de bază pentru un serviciu european de acțiune externă puternic este faptul că Europa trebuie să se adapteze la complexitatea globală și la uh, schimbările de paradigmă. Știți cu toții cu ce provocări ne confruntăm. Fragilitatea statelor, conflicte regionale, pandemii, probleme legate de siguranță energetică, de schimbări climatice, migrare ilegală și multe altele. Ce vreau să subliniez atunci când stabilesc cadrul global pentru acest serviciu de acțiune externe este faptul că toate aceste aspecte sunt relaționate între ele. Deci avem nevoie de strategii complexe și pentru asta e nevoie de un sistem care să promoveze acele strategii și să promoveze acțiuni care să pornească de jos în sus. Este important să existe legăturile corecte între diferitele acțiuni politice și domenii politice. Dacă abordăm toate aceste lucruri izolat, în grupări care nu au legătură între ele, nu vom avea o influență internațională sau nu cea pe care ne-o dorim. Acesta este deci momentul în care trebuie să respectăm motivația de bază a tratatului de la Lisabona pentru a construi o politică externă europeană mai eficientă, mai puternică. Nu trebuie să uh, ne reducem din ambiții, trebuie să folosim toate oportunitățile pe care le avem la dispoziție în acest sens. Știu că mulți dintre dumneavoastră sunteți de acord cu mine și am apreciat foarte mult discuția din plenară, fiindcă acolo am văzut cât suntem de apropiați din punct de vedere al perspectivei asupra serviciului de acțiune externă. Dorim ca acest serviciu să permită Europei să uh, își facă simțită prezența pe scena mondială și să poată aborda uh, probleme legate de securitatea globală. Dorim să avem uh, o gamă largă de activități care să acopere toate aspectele legate de politica externă și să evităm dublarea eforturilor. Vă mulțumesc pentru sprijinul în această discuție. Știți că uh, M-am întâln... am participat și la conferința președinților, unde am prezentat acest subiect. A fost o întâlnire închisă, dar m-am bucurat de foarte mult sprijin. Dați-mi voie încă de la început să vă spun că știu că Parlamentul are niște perspective foarte clare în ceea ce privește acest serviciu și aveți în totalitate dreptul să fiți implicați. Nu doar veți formula avize cu privire la activitatea serviciului, ci veți avea un rol esențial în ceea ce privește bugetul și procedura de codecizie cu privire la reglementările privind aspectele financiare și de personal. Parlamentul va avea un rol crescut de supraveghere a relațiilor externe europene, inclusiv aspecte importante legate de pesc. Fără îndoială, Serviciul European de Acțiune Externă va răspunde în fața Parlamentului din punct de vedere al bugetului. Serviciul și uh, structurile sale se vor supune aceluiași tip de control financiar uh, ca cele din cadrul comisiei. Reprezentanții, fie când sunt ei uh, uh, din instituții sau din serviciile naționale, vor avea și aceleași drepturi, dar și aceleași obligații. Prin urmare, influența Parlamentului european va fi una ex ante prin procedura de buget, ci și ex post prin procedura standard de control bugetar. Sper că vom reuși odată pentru totdeauna să eliminăm ideea că acest serviciu este mai puțin comunitar decât comisia sau că înființarea acestui sistem, acestui serviciu este un pas către interguvernamentalism. Din potrivă, de câte ori acest serviciu va avea de-a face cu aspecte legate de tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, ceea ce numeam noi chestiuni comunitare în trecut, serviciul va respecta metoda comunitară. Va coopera cu serviciile Comisiei, exact ca un directorat general al Comisiei. Deciziile din acest domeniu vor fi decizii solicitate sau propuneri inițiate de colegiu. În ceea ce privește bugetul, rolul și influența Parlamentului va, vor fi crescute. Nu va mai exista un acord între gentlemen pentru a limita controlul și cunoștințele Parlamentului în acest sens. Delegațiile externe vor fi active în, uh, transform, în transmiterea de informații către Parlament. Șefii de delegații vă stau la dispoziție atunci când Parlamentul examinează chestiuni legate de țările în care delegațiile se uh, desfășoară. Fiecare delegație va avea și un punct de legătură cu Parlamentul. Toate delegațiile din Serviciul uh, European de Acțiune Externă trebuie să sprijine orice vizită oficială efectuată de deputații europeni. Mai mult, reprezentanții speciali ai Uniunii Europene și uh, membrii seniori ai delegațiilor pot participa uh, la schimburi oficiale de puncte de vedere odată ce sunt numiți, dar înainte de a-și prelua în mod oficial funcția. Cel mai bun exemplu va fi astăzi, când peste două ore veți întâlni noul reprezentant special al Uniunii Europene și șeful delegației europene în Kabul, domnul Ușacas. Pe viitor veți întâlni uh, și noul șef de delegație pentru Washington. Parlamentul European va juca un rol complet la nivelul Serviciului European, inclusiv în ceea ce privește controlul politic prevăzut în tratat. Uh, voi consulta în mod regulat Parlamentul European cu privire la principalele aspecte și alegerile sau opțiunile esențiale legate de PESC și mă voi asigura că perspectivele Parlamentului European sunt luate în considerare. Știu că politica de dezvoltare este un subiect care, pe bună dreptate, este considerat a fi foarte important în Parlament. Am făcut niște propuneri concrete pentru serviciu care să păstreze dezvoltarea acolo unde este locul, și anume în centrul acțiunii externe europene propun să avem birouri geografice unice care să acopere întreaga lume. Nu există niciun motiv pentru care relațiile cu unele țări să difere de relațiile cu alte țări. Aceste birouri orizontale nu vor prelua competențele serviciilor relevante de la comisie, desigur, ci ne vor oferi o perspectivă de ansamblu strategică. De asemenea, cred că ar trebui să avem o programare structurată. Trebuie să avem în vedere contextul economic și politic pentru ca programarea să fie eficientă. De aceea, Serviciul de Acțiune Externă trebuie să aibă o privire de ansamblu și să-și poată asuma responsabilitatea pentru programarea strategică, planificarea anuală, identificarea proiectelor și implementare. Toate acestea vor rămâne la nivelul Comisiei și delegațiile noastre se vor implica ceea ce nu înseamnă că se transferă și responsabilitatea. Mă voi baza pe domnii Pibal și Fuller pentru consilierea lor în ceea ce privește dezvoltarea și politica de vecinătate. Serviciul de acțiune externă se va baza pe orientările primite din partea domniilor lor în ceea ce privește programarea strategică și sper că în ultimele faze de dezvoltare vom vă asculta și mie părerile propunerile făcute de mine și uh, comisarii responsabili vor fi transmise Consiliului. Pe durata acestui proces vom răspunde în fața Parlamentului European, fiindcă dumneavoastră monitorizați programele noastre de cooperare, acest lucru conferind activităților noastre legitimitate politică. Am vorbit despre importanța rolului Parlamentului și vreau să subliniez că Parlamentul nu este singurul factor interesat. După cum se știe, înființarea acestui serviciu necesită și susținerea Comisiei și acord la nivelul Consiliului în rândul tuturor statelor membre. Identificarea unui acord între diferiții protagoniști sau jucători din acest domeniu nu este un lucru ușor, însă cred că este fezabil dacă dăm dovadă de bunăvoință și flexibilitate. Sugestia mea pentru președinție este ca odată ce fiecare instituție a analizat propunerea mea legală să stabilim cadrul necesar pentru începerea negocierilor între cei patru factori, Parlament, Consiliu, Consilie și eu și toate elementele cheie vor fi uh, aduse în discuție la momentul respectiv. Dragi colegi, va trebui să facem eforturi pentru a ajunge la concluzii repede, însă sper că vom putea să găsim soluții cât de repede posibil la lucrurile care au rămas nerezolvate. E nevoie de cooperare și de negociere la nivelul Comisiei Consiliului Statele Membre și un dialog deschis cu Parlamentul. Sincer vorbind, am ales numele de serviciu dintr-un anumit motiv. Oferă servicii nu doar mie, ci și președintelui, uh, membrilor comisiei, mai ales RELEX, președinției Parlamentului European, statelor membre și Parlamentului ca întreg. Sunt sigură, domnule președinte, că vor fi multe întrebări cu privire la programele de asistență, cu privire la uh, organigramă, cu privire la prerogativele Parlamentului și aspectele legate de gestionarea crizelor. Vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la aceste întrebări și pentru a mă asigura că sugestiile dumneavoastră sunt preluate. Vreau să mulțumesc domnului Verhofstadt și domnului Brock pentru timpul pe care l-au alocat discutării detaliilor care vă preocupă. E un lucru pe care îl apreciez foarte mult. Mulțumesc! Grazie, Mulțumesc, doamna înalt reprezentant. Ați sosit uh, exact la timp și ați respectat și timpul de intervenție. În prima rundă de intervenții avem raportorii din diferite uh, comisii pe acest subiect. Domnul Broc, două minute. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, äh, Frau Vizepräsidentin, Kolleginnen und Kollegen. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă vicepreședinte, Parlamentul European ar dori, într-adevăr, să implementeze tratatul și să creeze acest serviciu, pentru că avem nevoie de el pentru politica noastră externă. Avem două surse juridice una provine din contactele interguvernamentale, cealaltă la nivelul comunitar. Avem nevoie de codecizie nu între două, acum avem codecizie nu între două instituții, ci, între, ci între trei, deci lucrurile sunt și mai complicate, în special în ce privește bugetul, de exemplu. Puteți să ne spuneți mai multe despre aceste lucruri, dacă se poate. Uh, cine are autoritatea bugetară ultimă? Comisia? Cine are un drept ultim de examinare? Uh, poate un schimb de scrisori care ar putea să permită o mai bună flexibilitate pe viitor și să evităm situațiile de până acum cred că ar trebui să avem un serviciu absolut global, general, care să lucreze cu foarte multe dosare diferite de interes comunitar. Și dorim să vă ajutăm în schițarea acestui serviciu, în condițiile pe care le-am menționat. Și apoi, ce se va întâmpla când nu sunteți prezente la o anumită ședință, într-un anumit loc din lume, nu puteți fi ubicuă, așa că mă întreb cine vă poate reprezenta un anumit comisar, mai mulți, la ce nivel de reprezentare se va lucra, cine va reprezenta și Consiliul. Nu dorim altceva decât o figură politică și este clar că vechiul sistem de rotație președinție este cum este. Mulțumesc, domnule Brock. Urmează pentru două minute. I, I think that there are... Domnul Verhofstadt. Mulțumesc foarte mult! Trei elemente se desprind pe marginea acestui, creierii acestui serviciu. În primul rând, baza juridică pe care o preconizați și, din punct de vedere politic și bugetar, serviciul dă socoteală și e controlat de Parlament. E un element extrem de important baza juridică este clar, nu avem nevoie de explicații suplimentare. Cuvântul accountable în limba engleză, adică dă socoteală, răspunzător și așa mai departe, în privința bugetului, deci lucruri foarte clare. O altă observație. Cea mai bună soluție uh, ar fi să avem într-adevăr un serviciu de acțiune externă ambițios. Politici cum ar fi cea de vecinătate, uh, ajutor umanitar, uh, dezvoltare, sunt deosebit de importante. Uh, ar fi un nonsens să avem un serviciu care să excludă aceste politici. Politica de vecinătate este absolut esențială. Uh, ea se regăsește cu siguranță în interiorul acestui serviciu și trebuie să ne hotărâm. Dorim un serviciu minim, uh, foarte funcționăresc și birocratic, cu staful preluat de la Solana, mai mult sau mai puțin, Asta ar fi un scenariu? Sau nu? Mergem pe ideea unui serviciu mult mai larg, mai, mai extins, cu legături foarte clare cu comisia, foarte puțin marcat de birocrație și cu mare accent pe politică de vecinătate, ajutor umanitar și dezvoltare. Personal, eu privilegiez al doilea scenariu și cred că sunt și în sentimentul altor colegi care au spus că, de exemplu, vicepreședinții sau ajuncții sunt foarte importanți și trebuie să fie răspunzător din punct de vedere politic în fața Parlamentului. Nu trebuie să fie simpli funcționari. Uh, și iată lucruri foarte importante pe care vreau să vă spun în legătură cu propunerea dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Verhoștat. Și acum, colega Rapcam. Rapcai. Două minute. colegul Rapcai. Da. Sunt aici, dacă mă cautați. Nu știu ce să zic. Doamnă vicepreședinte, nu știu de unde să încep. Pentru că, dacă mă refer la statutul personalului, de exemplu, nu e un lucru care întrunește consensul în acest moment. Doamnă vicepreședintă, ați spus că doriți să fiți întrebată direct și voi încerca să o fac, dar dacă doriți acest spirit de comuniune și dacă doriți să vi se pună întrebări, trebuie să vă angajați într-o adevărată discuție. Eu am senzația până acum că ce am aprobat prin raportul Brock și pe parcursul anului trecut au fost tot atâtea baze eh, de lucru pentru noi, dar nimeni nu m-a contactat din afară să discutăm mai mult dacă nu cumva nu, ar exist, nu sunt divergențe de opinie. Și uh, iată de ce mă întreb în ceea ce privește această reglementare a personalului uh, ce trebuie să mai așteptăm? Uneori apar documente care nu sunt, nu sunt deloc realiste. Așa că noi avem o doleanță și anume să începem cât mai repede posibil discuții uh, împreună cu dumneavoastră, cu colegii de la comisie pe acest subiect, ca să vedem dacă nu cumva avem divergențe de opinie și lucruri care sunt diferite față de raportul aprobat uh, în octombrie anul trecut. Și când vom avea o propunere concretă, oficială, pentru că mă îngrijorează foarte mult acest aspect și cred că și alții sunt de acord cu, cu mine. Acest serviciu trebuie să intre în funcțiune cât mai repede posibil și, iată, anumite precondiții trebuie îndeplinite. Domnul Gresle, nu știu dacă este în sală, întreabă președintele, nu îl văd. Trebuia să vorbească pentru din partea Comisiei Buget, așa că dăm cuvântul domnului Gualtieri. Prego, două minute. Grazie. Domnule Galtieri, două minute. Mulțumesc, mulțumesc doamnei înalt reprezentant. Așa cum ați văzut și din această prima fază a discuției, Parlamentul European vă poate fi un aliat apropiat, fiindcă Parlamentul crede într-un serviciu extern puternic și nu considerăm că existența unui astfel de serviciu este neapărat un risc pentru metoda comunitară. Din potrivă, credem că ar putea să reprezinte o oportunitate pentru a extinde și pentru a dezvolta această metodă comunitară. Consider însă că pentru ca acest sprijin să se concretizeze, având în vedere pozițiile divergente ale statelor membre pe de o parte și Comisia pe de alta, cred că este important ca din partea dumneavoastră să primim semnalul unei disponibilități, unei deschideri clare pentru a face, pentru a încheia un pact politic cu Parlamentul. Un pact politic cu privire la câteva dintre aspectele menționate de colegii raportori și care, întâi de toate, se referă la temeiul juridic și la modul în care se stabilește legătura cu acest serviciu al Comisiei, chiar dacă el este autonom, mai ales în ceea ce privește aspectele legate de buget trebuie să știm exact cum poate să funcționeze interfața cu politicile de dezvoltare și cum comunicăm cu noi funcționari și cu reprezentanții speciali. Aspectele menționate de dumneavoastră cu privire la buget sunt foarte importante și pot ajuta la depășirea situației actuale a bugetului PESC și să avem Parlamentul European în cele din urmă pe același nivel în ceea ce privește structura bilanțului PESC. E nevoie de un control efectiv, eficient al misiunilor. Mulțumim domnului Gualtieri. Acum cuvintul îl uh, dăm doamnei Ashton pentru 5 minute. Thank you, Mulțumesc domnule președinte. Domnul Brock a vorbit despre problema controlului brugetar și cred că m-am exprimat destul de clar asupra acestui subiect și domnul Verhoșfat a, a vorbit despre a da răs, ă, socoteală, buget și încă o dată descărcare bugetară. Sunt de acord cu aceste lucruri. Este clar că Răspunderea uh, bugetară a serviciului trebuie angajată în fața uh, Parlamentului și pentru mine este un lucru absolut clar și uh, cred că și Parlamentul va înțelege că nu este nicio urmă de îndoială în acest sens. Sunt de acord cu ce spune domnul Brock în ceea ce uh, spune dânsul despre faptul că Comisia are răspunderea ultimă Responsabilitatea ultimă, ea este cea care răspunde în ultimă instanță, este foarte clar acest lucru. Ideea era de a acționa mai bine pe teren prin aducerea uh, împreună a mai multor elemente din mai multe instituții, oameni care să lucreze împreună în echipă, inclusiv cu organizații, cu ONG-uri, uh, și toate acestea să se petreacă într-un mod absolut armonios, nici să nu se vadă că sunt oameni din structuri diferite. Deci o acțiune eficientă pe teren, așa încât să nu se vadă cusăturile, între ghilimele, de pe această tapisarie. Deci controlul acestor politici trebuie să uh, aibă loc în condițiile menționate de tratat și în structurile relevante. Am Uh, discutat de multe ori acest lucru, nu pot să călătoresc în timp, uh, este clar că avem nevo am nevoie de adjuncți care să poată să dea socoteală atunci când eu nu sunt prezentă. Sunt de acord că uh, este o problemă spinoasă, avem nevoie de timp pentru a rezolva acest lucru. Uh, și știu că acest lucru se va întâmpla și în viitor. Voi face tot ce este posibil pentru ca să pot să vin cât de des posibil la Parlament și să fiu foarte coerentă și consecventă uh, și să vă transmit ce fac. Însă nu pot să fiu aici tot timpul atât de mult cât mi-aș dori eu și cât probabil o doriți și dumneavoastră. Deci trebuie să vedem cum vom acționa uh, în acest sens. Avem nevoie deci de o reprezentare politică și să fie un răspuns nou uh, post-Lisabona și nu pre-Lisabona. Iată, momentul în care instituțiile se întâlnesc, e nevoie să abordăm aceste obstacole, pentru că trebuie să ne asigurăm că toate instituțiile se simt răspunzătoare în aceeași măsură, însă am înțeles mesajul legat de reprezentarea la nivel politic sunt de acord că trebuie să fim ambițioși, sunt de acord cu domnul Verhofstadt, n-are niciun sens să nu fim ambițioși în momentul în care avem acest serviciu pe teren funcționabil, funcțional, trebuie să putem să facem ceva, uh, prosperitate, securitate pentru cetățenii noștri și sprijin pentru toți, pe, în toată lumea. Și Iată de ce această valoare a serviciului, a sprijinului sunt es este esențială. Deci, muncă pe teren, eficacitate și răspunderi uh, foarte clare. Este foarte clar că politica de vinecinătate va fi, lua, va fi luată în calcul și va continua să preocupe Comisia. Este nevoie de un răspuns clar pe teren în momentul în care apar problemele la momentul opor, uh, oportun. Nu avem nevoie de o măsuri birocratice, ci uh, absolut țintite. În momentul în care ești pe teren, trebuie să poți să fii suficient de flexibil pentru a răspunde la momentul potrivit problemelor în momentul în care apar. Vom fi în legătură cu toți cei interesați, inclusiv uh, Uh, în ceea ce privește statutul personalului, cerințele minime, statutul și așa mai departe. Bineînțeles că vom ține la curând. Domnule Galtieri, ați vorbit despre acest pact politic. Este exact ceea ce doresc și eu. Uh, doresc să fim foarte clari că, din punct de vedere politic, uh, trebuie să fim apropiați de Parlament și să ne asigurăm că Parlamentul supervizează așa cum trebuie politic acest proces. Vă mulțumesc. Signora vicepreședinte, lei... Mulțumesc, doamnă vicepreședintă. Într-adevăr, respectați de minune timpul care v-a fost alocat. Sper că și coordonatorii vor face acest lucru. Domnul Sara Franca, un minut jumate. În su primera Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă Ashton, atunci când ați venit pentru prima oară la noi, după ce veți fi ocupat funcțiile, ați spus că acest serviciu de acțiune externă va fi ca o carte pe care o vom uh, scrie împreună. Și mă gândesc la Oscar Wilde, acest mare autor satiric care spunea că uh, n-am avut niciodată șansa de a face o bună impresie bună. A doua oară. Și atunci, eu cred că acum aveți această oportunitate de a face o, o impresie bună, o primă impresie bună a doua oară, dacă uh, vă respectați uh, promisiunea cu privire la acest uh, serviciu extern. Ați trimis un mesaj uh, foarte bun atunci când ați recunoscut rolul Parlamentului în ce privește um, brațul bugetar al acestui serviciu și acest lucru pledează în favoarea dumneavoastră. Dar este și mai important să evităm, stimată doamna Ashton, ca acest serviciu uh, să nu se transforme într-un loc în care statele membre uh, uh, duc o luptă înverșunată pentru putere. Sper că veți fi cea care va păzi interesele comunitare. Sunt multe domenii uh, unde se întâlnesc aceste interese comune, că e vorba despre energie, despre transport și așa mai departe. Și atunci vreau să știu, doamna Ashton, când vă veți prezenta poziția definitivă și vreau să știu uh, dacă cei doi secretari generali adjuncți, așa cum a cerut domnul Verhofstadt, vor fi niște personalități politice. Vigenin. Mulțumesc, domnul Vigenin. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Știu că sunteți foarte generos cu timpul acordat, deci atunci am să trec direct la întrebarea mea. Doamna Ashton, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea pe care ați făcut-o. Pentru noi este încurajatoare sunt încă multe puncte pe care dorim să le evocăm. Eu, unul, mă întreb ce se va întâmpla cu personalul. Este o chestiune delicată pentru statele membre, dar și pentru noi, reprezentanții ai cetățenilor europeni. Cum veți face pentru a, a asigura o adevărată reprezentare geografică, un adevărat echilibru geografic în ce privește pe angajații acestui serviciu european de acțiune externă? Întrebarea este cu atât mai uh, importantă pentru statele membre noi și statele membre cu dimensiuni mici. Și după ce faza de recrutare se va fi terminat, cum veți face astfel încât uh, funcțiile, posturile să fie uh, bine reprezentate, să fie bine împărțite, astfel încât cei care ocupă funcțiile cele mai bine plătite să nu vină toți din aceeași parte a Europei. Apoi, în ce privește organigrama, chiar aveți de gând să aveți acești miniștri care să fie trimiși special? Ați vorbit despre șase miniștri. Pentru noi nu este o idee bună, pentru că astfel politica externă a Uniunii Europene va fi fragmentată. Mulțumesc, domnule Vigenin. Are cuvântul uh, domnul Lambsdorff pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă, aveți o misiune de-a dreptul imposibilă. Trebuie să faceți politică externă, trebuie să construiți un serviciu și mi se pare că e adevărată munca lui Hercule. Aveți nevoie de sprijinul nostru în această misiune. Eu cred că aici există trei priorități, de fapt. În primul rând, cum să asigurăm coerența acestui demers. S-a vorbit foarte mult în acest for despre noțiunea de coerență. Domnule Salafranca, nu cred că am avea nevoie de un secretar general omnipotent, ci mai degrabă de o echipă care să asigure această coerență. Apoi, interfața cu uh, direcțiile generale uh, uh, politice din cadrul Comisiei. Ați spus că în ce privește prioritățile strategice veți uh, lucra cu uh, comisarii competenți și apoi lucrurile se vor discuta la Colegiul Comisarilor, dar atunci vreau să știu cine va lua hotărârea uh, in fine, dumneavoastră sau comisarul competent uh, în uh, fond. Mi se pare că ideea acestei duble chei este oarecum absurdă. Serviciul European de Acțiune Externă este o combinație de măsuri de politică externă și de uh, măsuri din cadrul politicii de apărare. Și atunci nu văd de ce acest serviciu ar fi controlat numai de civil. Mulțumesc! Are cuvântul doamna Brandner pentru un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș putea să spun uh, același lucru precum colegul meu, domnul Lambsdorff. Toate întrebările lui sunt și ale mele, vă rog să răspundeți la ele. Există acest nou paper, acest document neoficial și vedem și organigrama care a fost transmisă corepeorului și noi nu am primit-o. În ce privește capacitatea de gestionare a crizelor, de negocierea păcii și așa mai departe. Consiliul deja a trimis asemenea misiuni, Comisia are la dispoziție diferite instrumente financiare, dar acum cele două instituții vor trebui să funcționeze în tandem. Avem nevoie de un cadru mai clar nu putem să preluăm structurile Consiliului deja existente și să le disociem de instrumentele Comisiei, pentru că asta ce înseamnă că, uh, pe de o parte, vom avea um, cum spuneam, gestiunea Consiliului și, pe de altă parte, gestiunea Comisiei, nu puteți pur și simplu să le justapuneți. Cum spuneam, această propunere nu mi se pare una fezabilă, una utilă. Apoi, mi se spune că doi sau trei comisari vor avea posibilitatea să semneze cecuri. Nu, așa ceva nu este acceptabil. Noi ne dorim să avem o capacitate de gestionare a crizei care să fie cât se poate de um, bine pusă la punct. Apoi, în ce privește bugetul politici europene de apărare comună, ar trebui să existe către o linie bugetară per misiune. Mulțumesc, doamnă Brandner. Acum are cuvântul Domnul Tanoc, pentru minut și jumătate. Noi suntem de acord cu ideea crearea acestui serviciu, însă sprijinim și declarația numărul 14 din protocolul adițional la Tratatul de la Lisabona, care stipulează că nu vor fi acordate niciun fel de noi puteri Parlamentului sau Comisiei în domeniul uh, PESA și PESC. Și nu putem să spunem că acest Parlament uh, are acum mai multe competențe, mai multe puteri, mai ales în ce privește uh, regulamentele, codurile de conduită ale personalului și bugetul. Dar ne întrebăm dacă acest lucru este neapărat uh, benefic și apoi ne gândim la faptul că trebuie cerut avizul Parlamentului uh, uh, în ce privește noile acorduri uh, comerciale, lucru pe care, cu care deja sunteți de acord. Avem însă unele preocupări în ce privește modelul propus de domnul Brock, pentru că acest serviciu este mai degrabă atașat comisiei, mai degrabă decât să fie o instituție de sine stătătoare cu propria sa linie bugetară. Și atunci vreau să știu care este modelul pe care îl preferați dumneavoastră. Și credeți că modelul Brock va uh, mina supremația Consiliului în uh, tot ceea ce privește PESA și PESC? Mulțumesc, domnule Tanoc. Acum are cuvântul domnul Meyer pentru minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, doamnă Ashton. Știți că la început grupul meu a criticat foarte mult structura acestui serviciu. Căci, după părerea mea, n-ar fi trebuit să existe și aspectul securitate în competențele acestui serviciu de acțiune externă. Noi ne dorim să nu mai există aceste măsuri cu caracter provizoriu. Avem neapărut nevoie ca persoanele care vor fi angajate în acest serviciu să beneficieze de un statut aparte. Încă nu avem o organigramă clară, nu știm cine de ce va fi responsabil și atâta timp cât nu vom acționa rapid, vom fi în continuare în această perioadă de tranziție. Și mai degrabă decât să vorbim despre vizita dumneavoastră în Palestina, iată că ne pierdem timpul vorbind despre acest serviciu care încă uh, nu a început să existe, are tot felul de dificultăți. Deci, cred că ar fi bine să începem odată și să vedem apoi cum uh, se vor uh, constitui lucrurile, cum vor fi uh, controlate acțiunile acestui serviciu. Știu că ne-am bătut foarte mult pentru a ne câștiga aceste competențe și microfonul a fost întrerupt. Președintele spune, nu, îmi pare rău, nu pot să vă acord mai mult timp, v-ați depășit principiul acordat? Am vrut să dau cuvântul doamnei Ashton, dar acum are cuvântul domnul Bell de un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă vicepreședinte a Comisiei, rămâne o chestiune crucială de soluționat. Vă veți prezenta în numele Consiliului sau în numele Comisiei? Aveți această dublă pălărie și pentru noi este o mare problemă. Noi ne-am dorit ca dumneavoastră să fiți mai degrabă reprezentanta Dar cum va funcționa uh, serviciul? Va fi între două luntri sau uh, va aparține unei singure instituții? Eu cred că personalul dumneavoastră nu trebuie să fie obligat să poarte și el aceste două pălării. La un moment dat va trebui să faceți o alegere. Ce preferați, Comisia sau Consiliul? Mulțumesc, spune domnul Albertini. Acum pot în sfârșit să dau cuvântul doamnei vicepreședinte. Aveți șapte minute, nu e ușor, dar dacă sunteți uh, la fel de bună ca la prima rundă, veți putea să faceți față. Da, mulțumesc, domnule președinte. Domnule Salafranca, am vorbit despre această a doua ocazie de a face o, impresie, o primă impresie bună. Abia aștept a treia ocazie. Eu nu cred că acest loc va fi unul în care uh, statele membre vor duce o luptă pe viață și pe moarte pentru a câștiga mai multă putere. Eu vin de la comisie și în ce privește transportul, energia, imigrația, e clar că există anumite responsabilități uh, ale comisiei și uh, comisia vine în fața Parlamentului. Și e adevărat că am primit uh, recent o scrisoare foarte interesantă din partea domnului Calas în ce privește transportul și despre felul în care uh, va trebui să colaborăm în cazul în care avem probleme externe, dar care țin de transport, că e vorba despre transportul aeriene, companii aeriene și așa mai departe. Eu cred că ce se va întâmpla este că totul va fi coordonat de comisie, dar Personal, cred că lucrurile vor putea bine funcționa. Secretarii generali adjuncți vor fi cei care vor conduce serviciul. Oricum e o chestiune separată. Nu știu dacă se vor desfășura lucrurile altfel. Domnul Vigenin. despre echilibrul geografic și chiar și echilibrul de gen, pentru că mă gândesc și la acest lucru. Am spus foarte clar că avem nevoie de un serviciu care să reprezinte Europa. Și toate statele membre trebuie să, să resimtă acest lucru, că uh, geografia Europei se regăsește și în configurația acestui serviciu. Dar va fi nevoie de timp pentru ca să atingem acest uh, scop. Sper să reușesc să o fac până la urmă. Trebuie să monitorizăm foarte îndeaproape situația și în plus ne dorim ca cei care vor uh, fi trimiși să nu fie numai uh, uh, uh, uh funcționari uh, deja foarte sus plasați, ci și persoane care sunt la mijlocul carierei și care vor putea să avanseze în, uh, din punct de vedere profesional lucrând la serviciul um, european. S-a pus problema dacă pot să fiu reprezentată atunci când eu însă nu pot să merg la o anumită reuniune și în ce privește pe acești miniștri, asta m-am gândit să, că ar putea să fie funcția lor, să poată să fie prezenți la locul meu și să spună ceva. Apoi, în ce privește felul în care va fi gestionat serviciul, eu, una, am nevoie de ajutor pentru a gestiona, am nevoie să fiu uh, sfătuită. În ce privește decizia finală, cineva la hotărârea va fi colegiul comisarilor, așa cum se întâmplă de obicei. Colegii vor colabora, dar colegiul va lua hotărârea finală. Nimic nu se schimbă în profunzime. Dar e bine ca Serviciul um, European de Acțiune Externă să poată să ne trimită um, evaluări a, ale situației de pe teren și ceea ce ne va permite să hotărâm în cunoștință de cauză. Doamnă Brandner, prevenirea conflictelor este o parte foarte importantă a muncii uh, Serviciul European de Acțiune Externă, dar aici, acolo unde nu sunt de, de acord este că uh, Uh, ar trebui să creăm un nou departament. Eu cred că este o chestiune uh, orizontală și nu una care ar trebui să fie de sorginta unui singur departament. Este o parte uh, uh, semnificativă a muncii noastre. Dacă vă uitați la ce facem în Somalia, măsurile de luptă împotriva pirateriei trebuie să fie sprijinite în mod semnificativ de uh, nu numai de guvernele statelor membre, ci și de serviciile comisiei și așa mai departe. Și de aceea avem nevoie de un fel de fir roșu pentru ca toate aceste lucruri, precum uh, respectarea drepturilor omului, statul de drept, democrația, să fie tot timpul uh, uh în mintea celor care uh, sunt activi în acest serviciu. Domnule Tanoc, n-aș spune că suntem atașați comisiei. Există o legătură intrinsecă. Eu fac parte din comisie dar pe teren trebuie să putem să arătăm că noi de fapt reprezentăm Uniunea Europeană în acțiune. În unele locuri se va pune accentul pe uh, lupta împotriva terorismului, în altele pe lupta împotriva schimbărilor climatice, pe a, în alte locuri uh, se vorbi despre dezvoltare, apoi despre um, um, facțiunile paramilitare și așa mai departe. Dar legătura trebuie să fie tot timpul clară cu Comisia. Încă e nevoie să definim lucrurile în detaliu, dar pentru mine este foarte important să nu se sustragă competența comisiei și comisarilor. Și acest lucru trebuie să fie limpede pentru cei care lucrează pe teren. Domnul Meyer, în ce privește personalul, cred că suntem de acord în această privință. Acest serviciu va începe să funcționeze, dar trebuie să știți că eu încă nu am decât o singură echipă și nu am pe cineva care se ocupă numai de acest serviciu ca să scrie și scrie um, documentele și pregătește reuniunile și așa mai departe. Trebuie să mă descurc cu oamenii pe care i-am la dispoziție, dar deocamdată respectăm calendarul. Și sper să facem lucrurile uh, foarte rapid. În ce privește rentul mijlociu, voi vorbi în curând despre acest lucru. Și apoi domnul Belder. În ce privește alegerea între Comisie și Consiliu, eu reprezint ambele instituții și uh, vreau să fiu bine ancorată în uh, valorile europene. Președinte, Mulțumim, doamnei vicepreședinte. Domnule Tenoc, un punct procedural. Nu m-ați uh, răspuns la întrebarea cu pri- privind primordialitatea politicii de securitate. Rămâne la nivelul Consiliului sau nu? Cred că am răspuns mai devreme când am spus că PSAC uh, este domeniul în care statele membre au responsabilitate. Problema este în ce măsură Parlamentul va rămâne informat și am avut o dezbatere foarte interesantă în acest sens. Domnule Tanoc, v-am dat cuvântul de această dată, dar nu o să mai repet o astfel de excepție. O spun pentru toată lumea. Dacă doriți să interveniți pe un punct procedural, vă rog, dar nu pentru a veni cu o întrebare suplimentară. Acum după intervențiile raportorilor din, raportorilor din diferite comisii și coordonatori, avem intervențiile din reprezentanților acestor comisii. Un minut pe intervenție, așa că vă rog să treceți direct la întrebare. Are cuvântul pentru început doamna Jolie. Doamna înaltă reprezentant, domnule președinte, Comisia pentru Dezvoltare pe care o conduc ar dori să primească un răspuns la următoarea întrebare. Tratatul de la Lisabona definește cooperarea pentru dezvoltare ca o politică autonomă a Uniunii Europene cu principalul obiectiv fiind reducerea și eliminarea sărăciei. Deci se referă la nevoile populației din țările în dezvoltare și nu neapărat la interesele Uniunii Europene. Cum considerați că este rolul în cadrul acestei politici, în cadrul sistemului european de acțiune externă și cum credeți că nu va fi scăpată din vedere. Programarea instrumentelor financiare în domeniul dezvoltării este centrul Serviciului de Dezvoltare Externă și al mandatului comisiei mele și aș vrea să știu dacă acceptați invitația mea pentru un schimb de vederi pe acest subiect cu Comisia noastră pentru dezvoltare. Mulțumim doamnei Jolie. Acum Zara Dil are cuvântul un minut. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare foarte simplă, doamnă Ashton, cu privire la cine conduce ce în ceea ce privește împărțirea competențelor între eh, portofoliul dumneavoastră și Comisarul pentru Comerț. Aș vrea să-mi conformați că SAE va respecta competențele Comisiei și Comisarului Comerț în ceea ce privește definirea, gestionarea și implementarea politicii comerciale comune, așa cum este ea stabilită în articolul 207 din Tratatul de la Lisabona. În practică, sunteți de acord că Echipele pentru comerț din delegația dumneavoastră trebuie să fie subordonate Direcției Generale pentru uh, Comerț și să acționeze mai degrabă ca facilitator pentru un flux uh, de informații. Mulțumim domnului Zaradil și acum domnul Calfin. Un minut. Domnul înalt reprezentant, încă mai avem de-a face cu chestiuni instituționale și pun uh, întrebarea numele Comisiei pentru Control Bugetar. spunem că nu trebuie să se fie o duplicare a serviciilor, a, a activităților serviciilor. Și e vorba și de transfer al bugetului de la Comisie și Consiliul la Serviciu. Trebuie să știm acest lucru. Întrebarea mea concretă se referă la descărcare de gestiune și la responsabilitate. Ați spus că ideea este să se împartă programarea strategică, să rămână la nivelul uh, serviciului și implementarea la nivelul comisiei. Mă refer la instrumentele pentru asistență externă. Atunci, cine va fi responsabil din punct de vedere financiar cu această procedură? Comisia și serviciile comisiei sau serviciile dumneavoastră și dumneavoastră? Și a doua întrebare, ultima. Domnul Brantner, un minut doamna Bradner. Am și eu un dublu rol astăzi. Acum vorbesc în numele Comisiei pentru Femei. O întrebare. Sunteți pentru uh, cota cu o treime în posturile superioare și vă opuneți uh, egalității de gen la nivel de mainstreaming? Dat fiindcă vorbim despre consolidarea păcii, nu cred doar în această uh, Uh, mainstreaming. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna la acum un minut. Mulțumesc! Doamna Ashton, am lucrat împreună pe acest subiect al um, egalității de gen integrate. Și întrebarea este cum funcționează lucrurile în practică, în realitate. Chestiunile legate de drepturile omului vor fi introduse în această structură și cum veți înființa această structură tocmai pentru a aborda chestiunile legate de drepturile omului. Trebuie să ne asigurăm că drepturile omului sunt o componentă adecvată a tuturor acțiunilor și relațiilor externe. Mulțumim. Acum uh, domnul Danjan, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă vicepreședinte. Mă refer din partea Comisiei Securitate și Apărare pentru la aspecte legate de gestionarea crizelor. E un aspect important al credibilității SAE. La dispoziția dumneavoastră veți avea evident o serie de instrumente militare care pot să fie mobilizate pentru a uh, reacționa în cazul conflictelor sau um, dezastrelor naturale, cum a fost în Haiti. Aici nu trebuie să existe prea multe birocrație, trebuie să existe un lans de comandă politic și direct, um, care să vă includă și pe dumneavoastră și aș vrea să știu cum vă gândiți să organizați lucrurile și cum um, care sunt instrumentele de uh, răspuns sau reacție la criză la nivelul comisiei. Mulțumesc. Acum urmează răspunsul doamnei vicepreședinte. Dacă este posibil, v-aș ruga să vă limitați la 5 minute. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnei Jolie, cu privire la dezvoltare, reducerea și eliminarea sărăciei, evident, este un obiectiv comun acesta. Eu cred că noi vom aduce mai mult mijloace mai bune, îmbunătățite. Acesta va fi aspectul semnificativ din punct de vedere al diferenței. De exemplu, când uh, am fost comisar pentru comerț, am analizat uh, activitățile făcute în Haiti la momentul respectiv și consider că avem ocazia să reunim mai multe elemente și instrumente împreună, tocmai pentru a îndeplini acest obiectiv de eliminare a sărăciei. Deci vom avea o mai bună sinergie și mijloace mai bune în acest sens, în ceea ce privește uh, comerțul, domnul Zaradici. Comisia pentru sau Directoratul General pentru Comerț, cred că va scris acea întrebare. Da. Cu, cu siguranță lucrurile sunt așa cum trebuie. Singura diferență este uh, ceea ce ați spus cu privire la șefii de delegație. Trebuie să coordoneze ce se întâmplă pe teren. La asta mă refer. Nu e vorba doar de fluxul de informații, trece dincolo de această coordonare rolul lor însă au responsabilitatea pentru politica comercială pe teren. Acest lucru trebuie să fie absolut clar. Domnul Caufin cu privire la buget. Ca vicepreședintă, este clar că am responsabilități care îmi pot fi delegate, fiindcă sunt și comisar, dar în ceea ce privește programarea, comisia își va asuma responsabilitatea. Deci, în acest sens, nu se schimbă nimic. Este foarte important să se înțeleagă că nu încercăm să modificăm aspectele legate de control financiar, ci din potrivă să le facem să funcționeze și mai eficient pe viitor. Doamna Brandner, cota aceea de o treime, doar o treime? Mie nu-mi plac cotele prea mult. Îmi plac uh, rezultatele. Și am spus tuturor statelor membre că este foarte important Eh, să avem în vedere că există o problemă legată de egalitatea de gen la nivelul comisiei. Am eh, o poză pe perete și îmi pare rău, dar trebuie să recunosc că prezența bărbaților este dominantă. Și nu există o împărțire egală nici în ceea ce privește reprezentarea Estului și Sudului Uniunii. Lucru care trebuie să fie corectat. Deci, nu, țineți minte, pe mine mă interesează această problemă legată de egalitatea de gen. Voi face ceva în acest sens și puteți să mă trageți la răspundele în acest sens. Doamna Hautala, cu privire la drepturile omului. Drepturile omului trebuie să fie integrate în toate acțiunile noastre. Deci sunt partea planurilor noastre, trebuie să ne asigurăm că toată lumea înțelege aspectele care țin de drepturile omului. Și apoi vor fi introduse și în răspunsul general pe teren. Știu că Există dialoguri legate de drepturile omului cu diferite țări. Nu știu dacă sunt așa de eficiente cum ne-am fi dorit. S-ar putea să nu fie o abordare integrată, dar ă, Trebuie să abordăm uh, această problemă a drepturilor omului într-un mod mai inteligent și e un lucru pe care ne axăm, fiindcă cred că putem face mai multe, fie prin uh, alegerea subiectelor pe care vrem să le promovăm în relațiile noastre sau fiind foarte ferm cu privire la chestiunile care ne interesează. De exemplu, din ceea ce privește egalitatea de gen, Uh, sunt foarte multe lucruri pe care le putem face cu Hillary Clinton, cu americanii în acest sens. Domnule Danjon, în ceea ce privește crizele și acest lanț de ierarhic de comandă. Uh, Important este ca acest lanț ierarhic al comenzii să fie scurt, să nu aibă multe verici. Trebuie să găsim modalități creative de a interacționa pe teren pentru a oferi sprijin acestui lanț ierarhic, mai ales în ceea ce privește gestionarea crizelor. În Haiti am văzut niște exemple minunate în care era clar cum, într-o structură ierarhică, exista capacitatea de a oferi orice tip de suport. Am un exemplu Itali- eh, legat de Italia patru uh, um, ONG-uri, medici, psihiatri, uh, pompieri, toți lucrau împreună pentru a îndepărta dărâmăturile și erau um, conduși foarte bine, foarte eficient. A fost un exemplu foarte bun cu privire la ceea ce se poate crea în cadrul unui serviciu la facea locului care să dea răspunsul rapid de care au nevoie cei care sunt implicați în această situație. Acum trecem la runda care se referă la intervențiile raportorilor fictivi. Domnul Svoboda are un minut. Așa cum a vorbit domnul Gualtieri, mi-a cerut să mă întorc la întrebarea cheie pentru această comisie. Ați vorbit mult despre serviciu și faptul că dumneavoastră îl conduceți nu știu dacă ce se va întâmpla dacă anumiți miniștri de externe vor dori să facă declarații în numele dumneavoastră. În orice caz, vor exista multe situații, inclusiv aici, la Parlament, în care vom avea nevoie de o reprezentare pur politică. Vă rog să vă gândiți cu multă atenție la acest aspect. Da, în numele dumneavoastră, sub controlul dumneavoastră, dar într-un dialog clar, direct cu dumneavoastră. Și încă o întrebare și sper că sunteți de acord, doamnă Ashton, că pentru cetățeni din Europa și pentru cei din exterior trebuie să se vadă o diferență. Ei trebuie să înțeleagă că există cineva la cârma acestui serviciu. Trebuie să-i conduceți și să le spuneți, să le arătați că există o politică comună de dezvoltare și un serviciu extern pe măsură. Mulțumesc, domnule Zvoboda. Neitz, domnul Neitz, un minut. Doamna Neitz, pardon. Da. Bună ziua, doamnă înalt reprezentant. Aici sunt. Când mă uit pe documentele recente, indiferent că ele vin de la Consiliu sau de la Comisie sau din Parlament, de la serviciile dumneavoastră, pot să trag Uh, o concluzie, și anume că s-au făcut multe progrese și s-au acoperit multe subiecte și că avem astăzi o imagine mult mai clară privind punctele nevralgice care mai trebuie abordate. Și unul dintre acestea este relația între structurile militare și cele civile și în contextul general al serviciului de acțiune externă. Înțeleg că cei din uh, domeniul militar sau care au o tangență cu acesta doresc un lanț de comandă relativ scurt, însă e vorba de un lanț de comandă separat și dumneavoastră veți fi până la urmă uh, responsabilă cu acest lucru. Nu puteți să vă sustrageți aceste răspunde, bineînțeles vă vom ajuta și noi cum vom putea. Doamna Lunacek, un minut. Mulțumesc. Doamna Ashton, m-aș referi la întrebări deja adresate aici legate de PESC. Uh, iată o organigramă care este neoficială deocamdată. Vedem că uh, aceste aspecte nu fac parte din sistem, deși sunt încrezitate dumneavoastră. Mm, gestiunea crizelor este o chestiune care trebuie să fie parte integrantă din sistem și nu separată. Unii dintre noi am considerat că nu e nevoie de buget din partea Comisiei pentru că nu ne place structura actuală. Ce veți face? Veți menține structura actuală sau veți modifica lucrurile astfel încât acest aspect să devină parte integrantă a Serviciului de Acțiune Externă? Mulțumesc, doamna Lunacek. Urmează domnul Poreba. Un minut. Uh, domnule președinte, doamnă înalt reprezentant, riscăm mult ca uh, statele membre noi să fie subreprezentate în noul serviciu. Deja acest lucru este vizibil la nivelul comisiei și uh, este clar că acest lucru se va accentua și când se va organiza noul serviciu diplomatic. Avem aproximativ 130 de delegații în lume astăzi și câți considerați că vor proveni din noile state membre? Iată întrebarea mea. În sfârșit, ați spus că sunteți de acord cu distribuirea pe criterii geografice sau cu recrutarea geografică și că sunteți convinsă că veți reuși, dar cum veți face acest lucru? Care este planul dumneavoastră în acest sens? Cum veți găsi echilibrul necesar între diversele state membre? Uh, care să fie reprezentate în acest serviciu de acțiune externă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Poreba. Scholz, un minut. Domnul Scholz, mulțumesc foarte mult. Aici sunt. Mulțumesc, doamna Ashton, mulțumesc, doamna președinte. Suntem de acord cu toții în toate grupurile politice că um, Parlamentul trebuie să supravegheze atenți activitățile noilor, noului, noului serviciu de informații, de, pardon, de acțiune externă. Însă, ce acțiuni concrete se vor desfășura în acest sens? Avem astăzi o politică externă și de securitate comună diferită. S-ar putea să existe divergențe în ceea ce privește dezarmarea sau structurile militare care va fi atunci rolul Parlamentului European? Și cum veți reuși să transmiteți aceste inovații în fața publicului european, ca lumea să înțeleagă despre ce este vorba? Mulțumesc foarte mult! Domnul Provera, vicepreședintele Comisiei. Mulțumesc, doamnă înalt reprezentant. Aș vrea să știu dacă, după părerea dumneavoastră, politica de dezvoltare este o parte integrantă a, integrală a politicii externe. Și dacă după părerea dumneavoastră, coeziunea între aceste două politici este una neesențială sau esențială. Dacă da sau nu, după părerea dumneavoastră, serviciul de acțiune externă, care este instrumentul prin care se pune în aplicare politica externă, ar trebui să aibă competențe și în politica de dezvoltare și dacă da, care ar trebui să fie acestea? Și o ultimă întrebare. Prin ce instrumente intenționați să interacționați cu Comisarul pentru Dezvoltare? Provera, la parola... Mulțumesc. Urmează doamna vicepreședinte Ashton, 5 minute. Mulțumesc. Domnule președinte, domnule Svoboda, ați vorbit despre rolul secretarilor general și a miniștilor de externe, dacă pot sau nu se controlez. Așa, ca să vin în apărarea lor, trebuie să vă spun două lucruri. În primul rând, în momentul în care există misiuni în țările lor proprii, e bine, ei îmi spun unde merg mi-au transmis informațiile și am reușit să comunicăm foarte bine, am fost bine informată. Uh, și uneori, uh, dacă eu n-am fost prezentă, ei au putut să se scuze uh, sau să mă scuze și lucrurile au fost foarte pozitive. Am vorbit și ieri despre acest lucru. Dialogul trebuie să continue. Este clar că Consiliul are opoziție, Comisia are opoziție, lucrurile trebuie să, uh, să fie foarte clare, însă mesajul este unul politic până la urmă. Apoi, trebuie să ne asigurăm că, de exemplu, în ceea ce privește politica dezvoltare, știm bine ce avem de făcut și cum folosim Serviciul de Acțiune Externă pentru a obține, pentru a îndeplini aceste obiective. Avem nevoie, deci, de o coordonare. Mulți colegi aici au vorbit despre cum se vor structura aceste raporturi. Este clar că dacă avem, de exemplu, sau în diferite situații de criză, avem diferite soluții și răspunsuri. În Haiti am avut o abordare, bineînțeles, nu aceeași cu cea din Chile. Deci, sunt multe situații în care trebuie să ne reevaluăm și să vedem ce putem face, cum se va acționa pentru ca, într-adevăr, partea militară și cea civilă să coopereze așa cum trebuie și să dea un răspuns adecvat situației la momentul oportun. Doamna Lunacek, ați vorbit despre uh, gestiunea crizelor. Este o parte integrantă din activitățile noastre. Diagrama e diagramă, organigrama e diagramă și e doar o foaie, nu-i așa? Însă, în realitate, trebuie să putem să punem degetul pe elementele sale în mod foarte clar. Aceasta îmi doresc eu, niște structuri care pot să răspundă situațiilor pe măsură ce le apar este clar că setul de măsuri și soluții preconizat uh, pentru Haiti este foarte diferit de ce se întâmplă uh, în, pentru o misiune în Bosnia, de exemplu. Deci, trebuie să vedem că modul în care acționăm e diferit de fiecare dată și că această diagramă este una dinamică. Domnul Povăda, în ceea ce privește statele membre, mi se pune o întrebare de acest fel, practic în fiecare zi. S-ar, doriți poate să mă prindeți în capcană, dar nu voi cădea în capcană. Am cerut tuturor statelor membre să trimită elementele cele mai strălucite ca să facă parte din acest serviciu uh, diplomatic și bineînțeles că doresc și un echilibru între genuri. Cred că oamenii, uh, calitatea acestora va vorbi de la sine însă e nevoie de timp, pentru că nu putem să rezolvăm totul în prima etapă. Țin vigilenți. Sunt foarte atentă și conștientă de această problemă. Stați fără grijă. Domnule Scholz, ați vorbit despre modul în care abordăm lucrurile. Dacă mă gândesc la rolul meu în Consiliu, Există discuții și deliberări și se ajunge la niște concluzii. Dacă ne uităm la ce s-a decis în ceea ce privește Orientul Mijlociu, avem o politică și avem nevoie de o politică solidă, puternică și apoi e nevoie să acționăm în acest sens. Bineînțeles că dialogul cu Parlamentul este important, însă politica aceasta se construiește uh, pe măsură ce obținem consensul și acest lucru este important în acțiunea noastră în lume. În sfârșit, politica în ceea ce privește politica dezvoltare, ea trebuie să meargă mână-mână cu politica externă. Tot ce se face la cele două politici sunt lucruri interconectate. Ele trebuie să fie așa. Și iată care este răspunsul meu. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte. Așa că putem să trecem la intervențiile catch de ai. Am 25. Am 25 de intervenții care au, mi-au fost solicitate. Trebuie să reduc la jumătate lucrurile am să-mi folosesc discreția mea și mă voi asigura că și apartenența politică este reflectată, precum și uh, ordinea în care s-au făcut solicitările. Dacă doamna vicepreședintă este de acord, propunerea mea ar fi ca acum să inițiem un dialog cu colegii și să nu ne mai referim la cel de-al doilea punct pe care îl aveam de despătut și anume concluziile Consiliului de Afaceri Externe. Domnul Mauro, pentru început, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Ashton, aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră cu privire la echilibrul instituțional care va genera decizii care au legătură cu serviciile dumneavoastră. La ce mă refer? Ca înalt reprezentant, dumneavoastră, împreună cu președintele și cu ceilalți membri ai comisiei, trebuie să, fiți, să primiți votul de aprobare a Parlamentului prin intermediul acelor audieri personale. Nu vi se pare ciudat că Parlamentul, care are această capacitate de aprobare are doar o capacitate consultativă atunci când vine vorba de legiferare în ceea ce privește organizarea pe baza serviciului public care este, vă este subordonat dumneavoastră direct? Nu mă refer neapărat la partea de buget și de statut, ci la partea legată de organizarea și funcționarea serviciului. Mulțumim domnului Mauro. Acum domnul Copa, un minut. Thank you. I... Doamna Copa, vă mulțumesc. Vreau să spun și eu câte ceva în ce privește reprezentarea uh, în mod echitabil în funcție de țara de origine a reprezentanților personalului. Eu însă vin dintr-o țară mică și nu am vrea să fie din nou un exemplu de dominare a statelor membre uh, mari. Deci, încă o dată, vă rog să vă exprimați în legătură cu acest echilibru. Și apoi, care ar fi uh, background-ul pe care l-ați prefera pentru cei care vor lucra la serviciu european și care vor veni din statele membre? Să fie foști diplomați uh, sau uh, ce? Acum domnul Preda, un minut. Mulțumesc mult, domnule președinte. Am o singură întrebare. Când anume considerați, doamnă Ashton, că serviciul va fi efectiv funcțional? Când anume vom putea spune serviciul este o realitate și nu uh, doar un plan? Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Preda și pentru faptul că ați făcut economie de timp. Acum, domnul Howitt, un minut. Uh, Mulțumesc, stimată doamnă reprezentant. Sper că nici un alt, niciun stat nu va trebui să plătească mai mult decât altele. Sper că veți lupta pentru neutralitate bugetară. Și trebuie să vedem cum acest lucru va putea să fie respectat și Parlamentul vă va sprijini în acest sens. Știu ce ați răspuns, doamnei Hautala, dar nouă băieților ne plac organigramele, ne plac uh, graficele și căsuțele. Vreau să știu exact cum veți face pentru a um, organiza toate aceste lucruri? Va fi cineva responsabil cu drepturile omului sau altcineva responsabil cu un alt domeniu? Cum veți face ca să existe acest echilibru de gen? Mulțumesc, domnule Howitt. Acum, ultimul, uh, ultima intervenție din această uh, primă rundă, acum domnul Kovacek. Mulțumesc, doamne Ashton. Aveți o misiune deosebit de dificilă, așa cum au spus și alți colegi ai mei. Așa cum știți, foarte multe state membre fac presiuni pentru ca în acest serviciu să lucreze mai mult eh, mai mulți reprezentanți ai serviciilor diplomatice. Dar am văzut că dumneavoastră aveți bunăvoința și dorința de a asigura echilibrul geografic, dar evident că trebuie să facem mai multe și acest um, punct trebuie inclus în statutul personalului. Deci aceste două principii, al echilibrului geografic și al echilibrului între sexe. Și cum veți reuși să gestionați personalul din aceste 130 de reprezentanțe ale Uniunii Europene? Veți reduce personalul la fața locului și veți crește numărul diplomaților sau nu? Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum dăm doamnei vicepreședinte dreptul să răspundă. Aveți cinci minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Mauro, speram că am spus foarte clar că Parlamentul va fi uh, responsabil pentru toate chestiunile bugetare. Îmi pare rău dacă nu m-am exprimat suficient de clar. Dar, din punct de vedere financiar, numai Parlamentul are competență și responsabilitate. Punct. În ce privește bucătăria noastră internă, de asemenea, va trebui să cerem avizul Parlamentului și acest lucru nu mă deranjează în niciun fel. În ce privește dominarea statelor membre, eu nu-mi doresc așa ceva să se întâmple. Trebuie să vedem cum putem face ca atunci când vezi reprezentanții acestui serviciu extern, să vezi în ei reprezentanții ai Europei și să uh, vezi că întreaga Europa este reprezentată, la fel cum există și egalitatea între sexe. Nu e vorba uh, uh, ce anume trebuie să fie acești angajați ai Serviciului European de Acțiune Externă. Statele membre vor face propunele, indiferent că e vorba despre experți sau despre uh, diplomați. Eu tot ceea ce cer este să existe un echilibru. Uh, Domnule Preba, în ce, Preda, mă scuzați, în ce privește data, va fi un proces uh, uh, care se va derula încetul cu încetul. Eu îmi doresc ca toate documentele să fie pregătite, toate hotărârile să fie luate în timp util și Parlamentul are uh, propria sa muncă de făcut, dar lucrurile se vor desfășura în mod uh, gradual și va trebui să monitorizăm totul întreaproape ca să ne asigurăm că um, funcționează uh, bine. Domnule Howitt, dacă am, respectat principiul neutralității bugetare, ne-am regăsit cu doi angajați per delegație. Nu putem să acceptăm așa ceva. Statele membre au cerut, bineînțeles, să nu existe prea mare creștere de buget, dar uh, sunt de acord să facă și niște eforturi și știu că Parlamentul ne sus, mă susține în ce privește nevoia de mm, eforturi suplimentare la nivel bugetar. Apoi, am nevoie să învăț din experiența uh, membrilor Parlamentului asupra altei chestiuni, și anume în ce privește Um, um, predominanța chestiunii drepturilor omului. Ea trebuie să fie omniprezentă în toate întâlnirile, pe toate uh, agendele și, cum spuneam, uh, aș profita de experiența dumneavoastră pentru a vedea cum putem să uh, atingem acest obiectiv. În ce privește introducerea în statutul personalului a acestor două principii de echilibru geografic și echilibru între sexe, eu cred că este un lucru care există deja. Eu cred că personalul de la fața locului este unul cu foarte multă experiență. Comisia ține mult la ei dar, și nu vreau să trimit un mesaj greșit, dar e clar că ne dorim să avem niște uh, reprezentanțe care să reflecte foarte bine uh, atitudinea Europei și felul în care Europa vrea să răspunde la orice fel de situație de pe teren. Mulțumesc, doamnă președintă. Acum începem la a doua rundă de catch de ai și începem cu domnul uh, Griboș. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult să aud ce ați spus, doamnă Ashton, despre um, această uh, um, împărțire echitabilă a um, funcțiilor între diferitele state membre și ați mai spus că acesta de urmă trebuie să trimită pe cei mai uh, competenți dintre reprezentanții săi. Asta înseamnă că nu există un profil prestabilit dacă trimiteți pentru gestionarea unei crize un expert, să spunem financiar, asta înseamnă că el nu va fi în stare poate să se ocupe de toate um, uh, um, de tot ceea ce ține de gestionarea acestei crize. Și încă ceva, ați spus că adjuncții înaltului reprezentant este o, un punct aparte, dar vreau să știu dacă chiar aveți intenția să aveți trei adjuncți și cum vă veți ocupa de chestiunile de transport, energie și imigrație în acest context. Mulțumesc, domnule Grib. Acum are cuvântul domnul Atkins. Mulțumesc, domnule președinte. Un punct de procedură. Vreau să știu, putem să punem întrebări și ce privește Consiliul de Afaceri Externe sau nu avem timp pentru asta? Președintele, am încercat să excludem acest punct uh, din uh, trei subiectele de abordat pentru că nu avem timp să ne ocupăm de toate. De aceea vă rog frumos să o adresați o întrebare cu privire la primul punct. Domnule Atkins, doamnă Ashton, există această uh, uh, impresie cum că Uniunea Europeană nu mai contează prea mult, mai ales când uh, în unele locuri vorbesc cu voce tare Statele Unite și China. Și atunci mă întreb dacă Uniunea Europeană în sfârșit va cântări cu adevărata sa greutate pe scena internațională datorită folosind instrumentele pe care le are la dispoziție și printr-o mai bună coordonare. Îmi puteți să-mi spuneți cum va putea să uh, uh, ofere uh, Serviciul European de Acțiune Externe această coeziune? Cu atât mai mult cu cât avem atât de multe zone sensibile, atâtea zone de conflict în lume unde aproape nimeni nu, nu pare în stare să uh, schimbe situația și atunci cum va putea um, EAS-ul să um, realizeze acest lucru? Mulțumesc, care cuvântul doamna Weber pentru un minut. One of the... Doamna Ashton, unul dintre subiectele unde merg mulți bani și multe resurse umane în Europa sunt uh, misiunile de monitorizare a alegerilor. Și totuși cred că încă nu ne bucurăm de vizibilitatea care ar trebui să se ridice la nivelul eforturilor făcute, mai ales la nivel regional și, în orice caz, nu suficient în Europa. Întrebarea mea este ce veți face? Unde veți plasa misiunile de monitorizare a alegerilor în cadrul acestui serviciu extern? Mulțumesc! Mulțumim doamnei Weber. Acum, domnul Ianeț, președintele conferinței președinților de delegații. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Ashton. Ați vorbit de triunghiul acela cu trei vârfuri, Parlament, Consiliu și Comisie. În cadrul Parlamentului, dacă dorim să avem o adecvare, o dezvoltare adecvată a diplomației, trebuie să avem delegații în diferitele părți ale lumii. Noi suntem oarecum brațul diplomației în acest sens, diplomației europene. Și cred că sistemul, serviciul dumneavoastră trebuie să ia în considerare acest lucru. Nu vorbesc uh, doar numele meu. Există delegații care împreună cu Consiliul și Comisia pot să construiască acea, această politică și aș vrea să știu cum vă gândiți să faceți acest lucru. Mulțumesc acum domnul Sarius Volski un minut. Mulțumesc, doamnă Ashton. Am o întrebare cât de reprezentativ va fi înaltul reprezentant. Dacă biroul uh, SAE nu este reprezentant pentru Europa celor 27. Ultima dată în Strasburg, când ați fost întrebată despre echilibru geografic, ați spus că uh, recrutarea se va face pe bază de merit, ceea ce contravine oarecum distribuției geografice. Competența nu este neutră din punct de vedere geografic. Există uh, riscul unei lipse de responsabilitate, a statelor membre. Reprezentativitatea duce la legitimitate, care duce la forță. Nu vrem să avem o diplomație puternică la nivel european? Echilibrul geografic nu ar trebui să fie numai teoretic. Ar trebui să fie un mecanism care să fie obligatoriu din punct de vedere juridic avem uh, o prezență geografică în Comisie, în Consiliu, în Parlamentul European și de ce să nu-l avem și la nivelul diplomației europene? De ce să avem aici o excepție? Îmi pare rău, domnule Sarius Volski, spune domnul președinte, dar mai mult de atât nu vă pot acorda ca timp. Răspunsul acum din partea vicepreședintei Ashton. 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte. domnule Iaje, îmi cer scuze dacă v-am greșit numele, precis că așa am făcut, aspectele legate de geografie, cum am spus și voi mai repeta, sunt o prioritate pentru mine. Înțeleg care sunt preocupările pe care le aveți și cât de important este să existe o reprezentare geografică. Va trebui să așteptați să vedeți cum vor evolua lucrurile, dar vă garantez că am înțeles foarte clar acest lucru și sigur înțeleg că dacă doriți un expert într-un anumit uh, domeniu, nu trebuie să fie ceva aleatoriu. Când spun cei mai buni, mă refer la cei mai buni pentru sarcina respectivă e nevoie de abilități pentru o delegație în Yemen care să fie diferite de cele din delegația în China sau delegația pentru gestionarea crizelor și așa mai departe. Tot ce am spus a fost că vrem să-i avem pe cei mai buni, fiindcă dacă vrem rezultate, evident că e nevoie de niște minți creative, inovatoare, care să traseze noi căi de urmat. În ceea ce privește cei trei adjuncți, este o propunere care a fost făcută atunci când am început să discutăm lucrurile. Există și alte instituții care au alte puncte de vedere. Eu am spus doar că trebuie să începem discuțiile, trebuie să existe un mecanism. Reprezentarea politică este sigur un lucru cu care sunt în totalitate de acord. Cum se va concretiza acest lucru rămâne de văzut în negocieri. Securitatea energetică va fi discutată cu Comisarul pentru Energie. Vom vedea ce rol poate să joace în cadrul serviciului, care fi, va fi unul foarte important din punct de vedere al politicilor. Domnule Atkins, a spus că Europa nu contează, contează, dar um, trebuie să vedem dacă coeziunea pe care dorim să o avem va avea un impact asupra relațiilor strategice cu Rusia, China și Statele Unite și asupra capacității noastre de a acționa pe teren. Și dacă e să vă dau un exemplu mic cu privire la ce s-a întâmplat până acum, cele 27 de state membre și perspectiva lor asupra Orientului Mijlociu în concluziile din 27 decembrie au fost promovate în lumea arabă și au fost înțelese foarte bine de Israel, lucru foarte important, fiindcă am avut o bază pe baza căreia pot acționa în numele tuturor din perspectiva Consiliului reunirea pe teren a diferitelor elemente ale serviciului nostru va îmbunătăți um, capacitatea noastră de a oferi sprijin autorității palestiniene pentru construirea capacității instituționale de care va avea nevoie dacă doresc să-și asume rolul care li trebuie să-l asume. Lucru foarte important pentru Europa și acest lucru este recunoscut. Și capacitatea de a ne adresa uh, quartetului, de a întâlni Moscova reprezentând Europa, este o dovadă a capacității noastre de a participa la acel quartet, lucru recunoscut de Națiunile Unite, Rusia și Statele Unite. E un exemplu mic, dar îl puteți extrapola. În ceea ce privește monitorizarea alegerilor, doamna Weber, și că avem nevoie de mai multă vizibilitate absolut de acord. Aveți dreptate, facem foarte multă muncă recunoscută pe teren, dar trebuie să ne asigurăm că devenim mai vizibili și îi apreciez pe cei care au participat la monitorizarea alegerile și apreciez um, sugestiile dumneavoastră cu privire la cum putem îmbunătăți lucrurile pe viitor. Relațiile interparlamentare foarte importante, fiindcă sunt importante dacă vrem să promovăm relații bilaterale Așa că m-aș bucura să mă bucur de sprijinul venit din partea experienței dumneavoastră, fiindcă e foarte semnificativ pentru mine. Domnul Sarius Volski, echilibru geografic nu va rămâne la nivel teoretic. Avem 27 de comisari, deci e evident, dacă ai 27 de comisari din 27 de state membre, să ai reprezentare geografică. În serviciu vreau să mă asigur că în timp vom avea echilibru geografic. Știu că există probleme la nivelul multor state membre care consideră că nu sunt suficient de bine reprezentați, dar voi corecta această problemă. Nu voi propune, promite posturi țărilor concrete, nici nu voi promite să rezolv problemele ce țin de o țară dintr-o dată. Dar voi încerca și vă promit că voi reuși să rezolv acest lucru în timp. Mulțumesc! Domnul Severin, un minut în următoarea rundă de intervenții spontane. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă, aveți o dublă reprezentativitate la Consiliu și Comisie și o triplă legitimitate. Consiliu, Comisie și Parlament. Nu credeți că cei care trebuie să vă reprezinte pe dumneavoastră, adică cei adjunți, ar trebui să aibă aceeași reprezentativitate și legitimitate multiplă? dacă cineva spune că acest lucru nu se regăsește în tratat, răspunsul meu ar fi da, dar tratatul nici nu interzice așa ceva. Mulțumesc. Mulțumim domnului Severin. Acum are cuvântul doamna Andrichievici. Un minut. Întrebarea mea se referă la implementarea tratatului de la Lisabona deci reprezentarea Uniunii Europene în forumurile multilaterale, mai ales la nivelul Națiunilor Unite. Săptămâna trecută, delegația Subcomisiei pentru Drepturile Omului s-a întors de la Geneva și acolo ambasadorii s-au plâns despre faptul că nu primesc instrucțiuni de la Bruxelles și nici chiar din propriile capitale. Am înțeles că provocările legate de implementarea tratatului la Geneva includ resurse limitate. Apoi, um, situația de la Geneva este extrem de complexă. Dreptul instituțiilor intră în diferite domenii de competență. Faptul că UE nu este un membru ca atare, ci are statut de observator, contribuie la aceste probleme. Și aș vrea să-mi spuneți ce părere aveți despre aceste lucruri. Mulțumesc! Mulțumim, mulțumim domnei Andrichiene și acum domnul Daf. Un minut. Domnule președinte, bună ziua! În încercarea noastră de a numi acești adjuncți politici? Sunteți de acord că am putea să folosim articolul 33 din tratat pentru a realiza acest lucru? În al doilea rând, în ceea ce privește abordarea Consiliului față de înființarea acestui serviciu de European de Acțiune Externă, Uh, is proving to be care se dovedește a fi cel mai problematic această abordare a Consiliului sau a Comisiei, după părerea dumneavoastră. Mulțumesc domnului Daf. Acum domnul Van Orten, un minut. Bună ziua, doamna Ashton. Lucrurile discutate aici sunt foarte importante. Problema este că ambiția Uh, legată de integrarea europeană poate să ducă la absorția ambasadelor naționale. Acesta este un pericol, dat fiind că instituțiile europene au bugete în creștere. Chiar și uh, of, biroul de externe britanic este subfinanțat. Și dumneavoastră ne spuneți că veți încerca să faceți cele mai toate eforturile și spuneți că trebuie să privim acest serviciu ca fiind un directorat general al Comisiei lucru liniștitor dacă am vedea că acest serviciu urmărește să livreze ajutor umanitar, asistență și să ajute la reconstruire